Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, akik nézik. Bună dimineața! Aș vrea să vă urez uh, bun venit tuturor celor care ne urmăriți uh, la distanță eurodeputaților, le urez bună dimineața și cetățenilor care ne urmăresc. Le urez o dimineață frumoasă. Deși siunea se deschide, aș vrea să fac o comunicare în legătură cu alcătuirea comisiilor parlamentare. După înființarea comisiilor, eurodeputații au anunțat numirile pe baza regulii 209. Comisiile speciale sunt următoarele. Comisia specială cu privire la inteligența artificială, cea cu privire la combaterea cancerului, cea cu privire la intervențiile străine și dezinformare, o comisie specială cu privire la impozitare, o subcomisie mai degrabă, și comisia cu privire la transportul animalelor. Alcătuirea membrii noilor comisii și numele lor sunt disponibile pe site-ul Parlamentului. Următoarea comunicare se referă la începutul negocierilor interinstituționale în care sunt implicate o serie de comisii parlamentare. Deci mai multe comisii au luat decizia de a începe aceste negocieri interinstituționale. Asta s-a anunțat la începutul sesiunii pe 8 iulie și referitor la acest lucru nu am primit nicio solicitare. Uh, prin urmare, aceste comisii vor începe negocierile. Înainte de a începe dezbaterile, voi anunța rezultatele la cea de-a treia sesiune de voturi de ieri, de joi, adică. Și voi anunța rezultatele în engleză. Raportul Covariș, transpoziție și aplicație legate de izbucnirea crizei COVID adoptat. Raportul Corman raportul anual BEI pe 2019 adoptat, raportul EICUD, raportul anual BEI pe 2018 adoptat, raportul CUH, combaterea fraudei, raport anual pe 2018 adoptat, moțiune de rezoluție din partea trei grupuri cu privire la deteriorarea situației din Venezuela și criza migrației și a refugiaților adoptat rezoluția Comisiei ENVI, obiecții conform regulii 112 cu privire la substanțe active, amendamentul 1 adoptat, amendamentul 2 adoptat, amendamentul 3 adoptat, considerentul T respins. Rezoluția Comisiei ITRE, revizirea orientărilor pentru infrastructură europeană de energie. Amendamentul 1, partea 1, respinsă. Amendamentul 1, partea 2, respinsă. Amendamentul 5, respins. Amendamentul 6, respins. 7, respins. Amendamentul 8, respins. Amendamentul 9, respins. Aliniatul 3, textul original, adoptat. Amendamentul 10, respins alineatul 4, partea 1, adoptată, alineatul 4, partea 2, adoptată, amendamentul 2, respins, amendamentul 3, respins, amendamentul 4, respins. Acordul UE Noua Zeelandă cu privire la schimbul de date personale pentru a combate delinvența gravă și terorismul, amendamentul 1 respins, Referirea 13 adoptată, considerentul F partea 1 adoptată, partea 2 adoptată, partea 3 adoptată, amendamentul 1 adoptat. Considerentul H, text original uh, respins. Rezoluția Comisiei NV, strategia uh, pentru sustenabilitatea substanțelor chimice, amendamentul 1 respins, alineatul 21, partea 1 adoptată, partea 2 adoptată, partea Alineatul 22, prima parte se adoptă, cea de-a doua se adoptă, alineatul 23, prima parte se adoptă, cea de-a doua se adoptă, alineatul 41 adoptat, amendamentul 2 se adoptă, amendamentul 3 adoptat, respins, amendamentul 4 respins, alineatul 81 adoptat, alineatul 82 prima parte adoptată, partea a doua respinsă. Prima parte a fost adoptată, cea a doua respinsă. Amendamentul 5 respins. Alinatul 86, prima parte adoptată, pri, a doua parte adoptată. Amendamentul 6 respins, amendamentul 7 respins, amendamentul 8 respins, alineatul 116 adoptat. Și acum uh, întrerupem sesiunea noastră pentru câteva minute. Dezbaterile vor începe la 9 și un sfert. Mulțumesc!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 Kedves képviselőtársaim, az ülést folytatjuk. Reluăm sesiunea plenară. Acum trecem la dezbateri. Aș vrea să vă informez în legătură cu faptul că vom avea un uh, rând de intervenții din partea grupurilor politice, nu va exista procedura de intervenții spontane și nu vor fi acceptate nici cartonașele albastre. Deci următorul punct de pe de zi este declarația Comisiei cu privire la comemorarea masacrului de la Srebrenica, comemorarea 25 de ani de la acest masacru și acum îi dau cuvântul domnului Vervarheli în numele Comisiei. Honorable members, Today we are remembering... Stimați eurodeputați, astăzi uh, comemorăm una din cele mai întunecate zile din istoria uh, Europa, una, una din cele mai tragice crime comise în Europa după cel de-al doilea război mondial. În iulie 1995, mai mult de 8372 de bărbați și uh, minori mm, musulmani au fost uh, uciși uh, în mod deliberat de forțele armate uh, uh, sârbești din Bosnia, în orașul Srebrenica, într-un oraș care, pe care îl considerau a fi sigur într-un război care devasta Bosnia și Herțegovina. Trupurile lor au fost, au fost aruncate în grob comună, cu fața în jos, cu mâinile legate și cu mâinile legate. Și suntem alături de ultimele uh, îngropată în Srebrenica de supraviețuitori, de familiilor lor, de prietenilor. Ne aducem aminte și onorăm toate aceste uh, victime și ne exprimăm uh, simpatia uh, tuturor celor care sunt în suferință. Sper că vor reuși să își găsească un leac pentru rănile pe care le-au suferit. Europa nu uită ce s-a întâmplat în Srebrenica și nu ne uităm propria responsabilitate care ne revine pentru că nu am putut preveni și nu am putut să punem capăt acestui genocid. În Srebrenica Europa a dat greș și trebuie să facem față rușinii noastre. Într-adevăr, uh, genocidul de la Srebrenica rămâne o rană deschisă în inima Europei și este o rană care în continuare ne bântuie ne aduce aminte de responsabilitatea partajată pe care uh, o avem de a uh, împiedica uh, genociduri viitoare și este datoria noastră să nu uităm niciodată masacrul de la Srebrenica este datoria noastră să ne asigurăm că vinovații sunt aduși în fața justiției. Toți cei responsabili pentru acest masacru trebuie să se confrunte cu consecințele acțiunilor lor după 25 de ani este mai urgent ca niciodată să punem capăt impunității vinovaților de crime de război. Masacrul din Srebrenica a fost recunoscut ca un act de, de genocid de două uh, tribunale uh, diferite internaționale, uh, Tribunalul Internațional pentru Fosta Iugoslavie din 2004 și uh, Tribunalul Internațional de Justiție în anul 2006. Aceste fapte stabilite despre ce s-a întâmplat în Srebrenica uh, trebuie să fie uh, recunoscute și orice încercare de a le nega, orice încercare de revizionism sunt inacceptabile liderii politici au, liderilor politici le revine o mare responsabilitate din acest punct de vedere. Trebuie să aleagă adevărul, justiția și cooperarea în locul uh, fricii și urii pentru a depăși, doar așa se poate depăși uh, isto- istoricul uh, tragic și doar așa vom putea construi un uh, istoric mai prosper și mai luminos pentru uh, generațiile uh, viitoare. Liderii din regiune au un rol important, trebuie să dea un exemplu. Nu are ce căuta Uniunea Europeană o, o retorică inflamatorie, nu are ce căuta glorificarea criminalilor de război din uh, trecut. Liderii politici trebuie să se asigure că mai ales tinerii Um, se vor aduna în jurul unei viziuni comune a viitorului bazată pe încredere, înțelegere reciprocă și uh, respect reciproc. Societatea civilă are un rol uh, esențial din acest punct de vedere pentru a nutri această cultură a amintirii în țările din Balcanii Occidentali și peste tot în Europa, mai ales în rândul tinerii, tinerii generații. Cu toții trebuie să învățăm um, lecțiile Srebreniței, um, respectul um, vieții uh, omenești, respectarea demnității uh, omenești, a libertății a democrației, sunt valori care stau în centrul dialogului pe care îl putem cu Bosnia-Herzegovina și cu cetățenii din Bosnia și Herzegovina. Pentru Comisia Europeană, aceste valori sunt importante în toate relațiile pe care le avem cu țările din Balcanii Occidentali. Implementarea sentințelor tribunalelor internaționale, promovarea unui mediu care să faciliteze reconcilierea, fără de care nu se va putea depăși moștenirea lăsată, grea lăsată de război, sunt chestiuni cheie pentru a avansa pe pe calea de aderare la Uniunea Europeană. Uh, promovăm um, reconciliarea la toate uh, nivelurile pentru a garanta pe termen lung o viață pașnică pentru toți cetățenii. Este vorba de compensarea adecvată a, victimelor, a victimelor războiului, uh, torturilor și violurilor, sprijinirea victimelor acestor um, atrocități Uniunea Europeană va sprijini în continuare Bosnia și Herțegovina pe calea înspre Europa, um, pe calea creării unei, unei societăți pluraliste și în care justiția și demnitatea umană domnesc. Prin procesul de aderare la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană va însoți țările din Balcanii Occidentali înspre reconciliere, înspre Cooperarea regională, re, regională le va asista pentru a construi un viitor prosper și pașnic pentru toți cetățenii regiunea respectivă. Recunoașterea trecutului ne va ajuta să mergem înainte și în lipsa unei reconcilieri nu va exista o pace pe termen lung, nu va exista stabilitate și prosperitate în Balcanii Occidentali. Tocmai de aceea Lansez un apel țărilor din Balcanul Occidental să lucreze în această direcție, să-și uh, um, vindece rănile trecutului și să lucreze împreună înspre un viitor comun european. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele PPE, are cuvântul domnul Paul Orangel. Vă rog. Never again. Să nu se mai repete niciodată, niciodată, niciodată dragă președinte, domnule comisar. Aș vrea să dedic acest mesaj disperat, acest strigăt către cetățenii bosniaci fără niciun fel de excepție, indiferent de religie, de etnie sau credință. Și de altfel și pentru cetățenii europeni care în trecut au trecut prin iadul și ororile genocidului sau, mai bine zis, întregii omeniri. Sacrificiul de la Srebrenica nu este doar uh, tragedia bosniei herțegovinei Este un fel de negare a umanității pentru că atunci când se întâmplă un astfel de masacru, de genocid, uh, o ucidere sistematică a persoanelor nevinovate, practic se neagă umanitatea și demnitatea umană. Asta este Srebenița. Și de altfel toate genocidurile. Însă, în mod special, pentru acela de la Srebrenica e nevoie de justiție și de adevăr, par care sunt esențiale pentru respectul uman. Adevărul nu este compatibil cu renegarea și justiția nu este compatibilă cu impunitatea. De aceea, din partea cetățenilor europeni pe care noi îi reprezentăm aici, vreau să dau dovadă de sentimentele noastre cele mai profunde și de o adevărată rușine pe care o simțim față de victimele de acolo, față de supraviețuitori, față de familiile victimelor și aș spune în fața întregii omeniri pentru că sunt responsabili direct ai acestui masacru, însă și uh, ce a făcut comunitatea internațională și europeană este de neiertat. Dumneavoastră, supraviețuitori, sunteți uh, cei care ați văzut cum se, port, poartă în modul cel mai uh, injust și oribil ființele umane. Și fără justiție, fără voi, nu putem avea o reconciliere. Însă voi sunteți și speranța unui viitor mai pașnic și prosper pentru Bosnia-Herzegovina, pentru toți cetățenii de acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum din partea grupului socialiștilor și democraților, domnul Picula. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, cu multă tristețe și cu mult respect față de victime, discutăm astăzi despre cea mai mare tragedie de pe continentul european de la încheierea celui de-al doilea război mondial încoace. Au trecut 25 de ani, însă amintirea a ce s-a întâmplat ne bântuie în continuare. Acum 25 de ani, Parlamentul European a adoptat o rezoluție despre masacrul de la Srebrenica, însă trecerea anilor nu a, alina, nu a, alina, nu a adus uh, mângâiere victimelor. E important pentru familii să fie identificate victimele și să fie identificați și criminalii. Tribunalele de la Haga și din Croația au uh, condamnat uh, sute de persoane la sute de ani de închisoare pentru participarea la acest masacru. Crimele de acolo au fost un genocid și așa trebuie să spunem. Sentința Tribunalului Penal Internațional și a Tribunalului pentru uh, fosta Iugoslavie, exact asta au stabilit. Trebuie acum să protejăm uh, familiile de această uitare programată. Există, din păcate, astfel de încercări. De exemplu, au primit premiul Nobel cei care neagă genocidul sau există campanii sponsorizate de diferite regimuri autoritare. Nu trebuie să lăsăm uh, ca aceste crime să aibă câștig de cauză. Le datorăm asta victimelor de la Srebrenica și din alte părți unde proiectul uh, Serbiei Mari și-a lăsat urmele criminale. Deci doar așa putem să uh, reparăm ce s-a întâmplat. Care e bogăția Bosniei și Herțegovinei? Structura ei etnică diversă, capacitățile sale, diferitele sale componente culturale trebuie promovate și egalitatea pentru toți e investiția cea mai benefică pentru viitorul acestei țări. Le datorăm victimelor de la Srebrenica o perspectivă clară de aderare la UE. Le datorăm asta tinerilor, care trebuie să cunoască prosperitatea uniți în diversitate în sânul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum, în numele grupului Renew, domnul Flego. Poștovani povierenice, 25 godina prošlo je od najstrašnijih... Domnule comisar, au trecut 25 de ani de la cea mai gravă crimă comisă în Europa după cel de-al doilea război mondial, genocidul din Srebrenica. Și nimeni, absolut nimeni, nu are dreptul să nege ce s-a întâmplat în Srebrenica. Tocmai de aceea îmi pare rău că astăzi nu am, do- nu am dat dovadă de uh, voința și respectul politic pentru a, o, pentru a adopta o rezoluție în, comemorarea a 25 de ani de la uh, acest genocid. Uh, regret profund acest lucru trebuie să facem acest lucru în numele victimelor și a familiilor lor, trebuie să facem tot ceea ce um, putem pentru ca asemenea horrori, uh, orori să nu se mai uh, întâmple niciodată din nou. Trebuie să condamnăm mm, acțiuni politice um, divizive pentru a aminti și comemora acest eveniment, uh, port la uh, rever acest uh, simbol pentru a mm, lansa un avertisment, mm, să nu uităm aceste episoade tunecate din istoria Europei. Această floare de la Srebrenica este un simbol al păcii, al speranței într-o lume în care nimeni nu își va mai pierde uh, viața datorită etniei sau uh, religiei și tocmai de aceea condamn genocidul um, care a avut loc în urmă cu 25 de ani la Srebrenica. Mulțumesc și vă invit pe toți să faceți același lucru. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Bilde. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Srebrenica este episodul cel mai tragic al războiului din Bosnia. Din punct de vedere penal, sancțiunile au fost uh, grave. Din punct de vedere internațional, se pare însă că nu s-au clarificat responsabilitățile. Și din punct de vedere politic, este important că Serbia, care nu s-a implicat uh, totuși în această dramă, Uh, sancțiunile au fost uh, că trecem mai departe peste această pagină tristă a istoriei. Din păcate, Alexandra Vucic, pe vremea aceea eroic a înțeles înainte de alții ce înseamnă genocidul. Memoria de la Srebrenica trebuie să fie cea a victimelor și a familiilor lor care trăiesc și astăzi cu amintirea celor pierduți sau pe care nu i-au cunoscut niciodată bărbați care au fost asasinați uh, sau femeile victime, dincolo de uh, diferențele naționale sau uh, partizane. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bild. Și acum următorul uh, vorbitor în numele verzilor, domnul Romeo. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, în 11 iulie 1995, în urmă cu 25 de ani, orașul Srebrenica a fost ocupat de trupele armate uh, bosniece sârbești și au omorât mai mult de 8.000 de bărbați și de minori. Și acest genocid din Europa a avut loc uh, în fața mm, actorilor internaționali și trebuie să ne întrebăm în mod repetat cum s-a putut uh, întâmpla acest lucru. Acest uh, eșec este cel mai mare eșec al Europei după cel de-al doilea război mondial și profităm de uh, această zi pentru a comemora plin de rușine uh, evenimentele de la Srebrenica. Însă, pentru ca evenimentele de la Srebrenica să, să nu se mai repete, trebuie să fim uh, uh, vigilenți pentru că chiar și astăzi, după acordul de pace de la, uh, de, de la Dayton, uh, ura, ura uh, în continuare alimentează uh, destabilizarea regiunii respective și a uh, Europei. Orice eforturi uh, politice de retrasare a frontierelor pe criterii etnice trebuie să fie uh, respinse de Europa. Nu este vorba de vreo invenție Uh, sârbească sau uh, bosniacă. Uh, crimele de război din, orice crime de război din trecut nu trebuie să fie negate pentru că au lăsat răni profunde. Aceste evenimente trebuie să fie discutate în mod deschis și avem nevoie de crearea unei culturi amintirii comune. Din păcate, stereotipurile marchează uh, și caracterizează uh, discursul uh, istoric și nu fac decât să transmită mm, aceste probleme generațiilor viitoare. Reconcilierea uh, regională este foarte importantă pentru viitorul pașnic și mai ales în rândul tinerilor. Uniunea Europeană este o perspectivă uh, importantă și reală și aceste forțe democratice trebuie să fie uh, întărite uh, și mai mult de către Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului ECR are cuvântul domnul Epping. drama Srebrenica 25 Mulțumesc, doamnă președinte. Masacrul de la Srebrenica a avut loc acum 25 de ani și e un traumatism, o rană deschisă cel mai mare masacru de la cel de-al doilea război mondial încoace pe teritoriul Uniunii Europene. Olandezii au trimis un batalion olandez pentru a proteja acea enclavă, însă a fost o misiune imposibilă de la început. Mandatul ONU nu putea fi folosit, s-au făcut promisiuni care n-au fost respectate. Srebrenica nu a fost eșecul batalionului olandez, ci al comunității internaționale – și al politicii. Pe vremea aia eu eram uh, jurnalist politic în țările de jos și mulți credeau că trebuie să facem ceva în fosta Iugoslavie. Guvernul își dorea asta, parlamentul își dorea asta și presa de asemenea își dorea asta. Însă a fost imposibil să facem ceva batalionul londez practic a fost luat static acolo și după șapte ani s-a făcut un raport critic în legătură cu Srebrenica, în legătură cu problemele de acolo. Și am avut cu toți de tras învățăminte în ceea ce vrește desfășurarea misiunilor de pace. Să ne aducem acum aminte de victimele acestui masacru îngrozitor. Poate că ne poate consola doar faptul că generalul Mladic acum este în spatele gratilor în țările de jos. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul domnului comisar Van Heli. Și vom deschide prima rundă de voturi. Voturile, sesiunea de votare va avea loc de la 9.45 până la orele 11 se va folosi aceeași metodă de votare ca și ieri. Toate voturile vor fi cu apel nominal și membrii își vor putea verifica voturile și rezultatele prin consultarea documentului care va fi publicat pe site-ul uh, plenarei. Explicațiile de vot pot fi de asemenea transmise în scris, cu excepția deci sunt uh, acceptate doar explicații de maxim 400 de cuvinte. Deci deschid acum sesiunea de vot. Până la 11 puteți vota și rezultatele vor fi anunțat, anunțate la 1 jumate după amiază. Acum îi dau cuvântul domnului comisar Varheli. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că am avut acest moment uh, pentru a ne aminti de momentul Srebenița și de a dezbate împreună. Acum trebuie să aducem omagiu victimelor, să exprimăm uh, susținerea și solidaritatea noastră față de supraviețuitori și familiile, prietenii celor care au murit acolo. Genocidul de la Srebrenica trebuie să ne reamintească mereu că așa ceva nu se mai poate repeta niciodată. Ar trebui să ne reamintească că genocidul nu s-a întâmplat doar la Srebrenica și că nu există nicio diferență între genociduri. Un genocid e întotdeauna un genocid. În primul rând trebuie să ne reamintim și după aceea trebuie să respectăm victimele. Mulțumesc! Mulțumesc! Se încheie dezbaterea. Următorul punct de pe ordinea de zi este redresarea culturală a Europei, o declarație a Comisiei Europene. Și aș vrea să vă reamintesc că pentru această dezbatere nu avem procedura catch the eye și nici nu vom accepta cartonașe albastre. Vom face o scurtă pauză uh, de natură tehnică, un minut sau două, pentru a dezinfecta uh, pupitrul comisiei și după aceea vom da cuvântul reprezentantului comisiei. Igen, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Skinász úr, öné. Dau cuvântul acum domnului Schinas în numele Comisiei Europene, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați eurodeputați, înainte de a începe intervenția, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru că ați introdus pe ordinea de zi acest punct. Cultura face parte din ADN-ul Europei. Um, scena noastră cult- uh, culturală, creativă, bogată, este una din cele mai, unul din cele mai importante daruri uh, ale pe care le poate oferi Europa și trebuie să fie păstrată indiferent de costuri. Știm cât de mult a avut de suferit acest sector. Uh, Uh, sectorul cultural și creativ au fost afectate în mod uh, lipsit de precedent de această pandemie. 95% din acest sector sunt, repre- sunt reprezentați de întreprinderi mici, de artiști uh, individual de freelanceri uh, care își desfășoară activitatea și lucrează în condiții foarte precare. Comisia a avut, a avut un schimb regulat cu statele membre, cu Parlamentul European, cu sectorul cultural în ultimele luni pentru a găsi soluții. Permiteți-mi să încep prin ceea ce nu am putea numi o soluții de urgență. Unele din, una din primele acțiuni adoptate a fost să mobilizăm fondurile de coeziune pentru a răspunde uh, necesităților uh, urgente de investiții. Aceste pachete au pus la dispoziția statelor membre fonduri uh, uh, lichide și o flexibilitate excepțională pentru a aloca resurse financiare în zonele unde era cea mai mare nevoie de acestea, inclusiv în uh, sectorul cultural și al industriilor creative. În al doilea rând, o altă inițiativă cu caracter vital a fost noul instrument pentru a sprijini, atenua uh, și a răspunde mm, problemelor legate de Uh, forța de muncă, programul SURE, uh, care ajunge până la 100 de, de miliarde de milioane de euro, din nou uh, menit să îi ajute pe cei afectați de această pandemie, pierzându-și locul de muncă și statele membre astfel pot um, să ajute pe creatori, pe artiști, pe scriitori și în al treilea rând, după cum știți, am adoptat un, am modificat cadrul temporar privind subvențiile de stat uh, pentru a permite statelor membre să sprijine economia în această pandemie și cultura era unul din sectoarele amintite în mod expres împreună cu transportul, turismul, um, uh, hotelurile și comerțul cu amănântul. Multe state membre, chiar dacă nu toate dintre ele, au folosit deja aceste, aceste instrumente uh, pentru, și pentru sectorul creativ și cultural. Însă, dincolo de măsurile de urgență, am luat și multe uh, acțiuni specifice. Anumiți actori culturali au uh, dezvoltat propriile inițiative pentru a depăși această criză și prin intermediul acestui dialog, sinergiilor existente între Parlament, uh, Comisie, uh, state membre și așa mai, și așa mai departe, dorim să promovăm inițiative specifice. Unul din cele mai bune exemple a fost Fundația Culturală Europeană, care a înființat un fond de solidaritate, o altă platformă creat, creată de sector, este așa numită inițiativă Creatorii se Uh, unifică Creative Unite prin platforma Flip, uh, foarte utilă pentru toți cei uh, activi în acest sector să aibă acces la resursele necesare. În urmă cu câteva săptămâni, o conferință la care a participat reprezentanții ai Comisiei, ai Parlamentului, ai Consiliului, ai sectorului a fost organizată prin tocmai această platformă Creative Unite. Și ajung acum la uh, programul nostru emblematic uh, Europa Creativă. Și aici uh, folosim gradul maxim de flexibilitate permis de gradul uh, de, ca cadrul de reglementare existent pentru toate acțiunile. Am extins termenele limită pentru a facilita depunerea cererilor în aceste situații, în această situație dificilă. Uh, intenționăm să avem măsuri specifice pentru cinematografe, fonduri suplimentare de, 5 milioane de euro sub forma unor bonuri, vouchere uh, alocate cinematografelor care sunt afectate de această criză. Apoi, uh, asistența de schema de sprijin în contextul transfrontalier va fi îndreptată și înspre sectorul cultural și dincolo de programul Europa Creativă. Vom lansa foarte curând un sprijin țintit pregătit înspre sectorul uh, uh, muzicii printr-o inițiativă specifică prin care vom transfera 2,5 miliarde de euro în acest an pentru ca acest uh, sector să fie mai uh, durabil după criză. Încercăm să vedem cum putem să sprijinim sectoarele culturale și creative prin uh, facilitatea de garanție pentru a permite un grad și mai mare de flexibilitate, un acces mai ușor la credite sau subvenții. Și ajung foarte foarte pe scurt la redresare și la capitolul Next Generation UE. Uh, Știți că săptămâna viitoare va avea loc o reuniune uh, foarte importantă a șefilor de stat și, și guvern, un pas înspre acordul Um, de care vom avea nevoie pentru, și sprijinul pentru sectorul cultural și creativ va exista nu doar prin programul Europa Creativă, dar și prin alte programe, cum ar fi REACT-EU, noua politică de coeziune, InvestEU, programul Europa Digitală și acestea sunt doar câteva dintre exemplele relevante. Deci ar fi greșit să spunem că programul Europa Creativă este singura posibilitate de redresare a sectorului cultural. Dispunem de o multitudine de uh, instrumente în noul pachet pe care le vom putea folosi în mod eficace. Însă, dincolo de pachetul de redresare, și așa doresc uh, să-mi și închei această prezentare inițială, nu ar trebui să uităm că dispunem de posibilități din surse diferite. De exemplu, programul uh, Orizont Europa, unde există uh, un cluster 2, um, Europa culturală și o societate inclusivă unde se regăsesc oportunități fantastice pentru acest sector și nu ar trebui să uităm așa numitele comunități de um, cunoștință și de inovare, kics urile care pentru prima dată prin intermediul uh, Institutului European de Tehnologie, care are sediul în Budapesta, uh, vor fi canalizate diferite instrumente înspre sectorul cultural. Deci toate aceste instrumente vor lucra împreună pentru a permite o relansare puternică a acestui uh, sector după pandemie. Să nu uităm turismul. Poate vă aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni, luna trecută, am uh, prezentat un pachet cuprinzător dedicat turismului și uh, călătoriilor și turismul cultural reprezintă 40% din activitățile turistice europene și trebuie să ne asigurăm că la începutul sezonului estival um, Europa nu va pierde din uh, vedere importanța mm, turismului și turismul cultural mai ales. Uh, doamna președinte, estimați uh, eurodeputați, în aceste timpuri dificile, cultura nu este un lux, ci devine o necesitate. Cultura face parte din moștenirea, din patrimoniul nostru. Cultura este modul nostru de viață european. Să o, pentru a o păstra, pentru a o uh, promova și apăra, trebuie să lucrăm împreună pentru ca noul viitor să fie cât mai luminos cu putință și mă uh, bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru a putea continua să sprijinim, să ajutăm uh, comunitatea dinamică europeană a artiștilor și creatorilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! și am ajuns acum la dezbatere. Prima oratoare este doamna Șoidrova, numele PP. Vážený pane místopředsedo. Vă mulțumesc foarte mult. Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei, doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc pentru faptul că avem această discuție despre sectorul cultural astăzi și țin să-i mulțumesc domnului Schinas pentru faptul că a menționat foarte multe activități pe lângă cele pe care le cunoaștem. Mă gândesc la Creative Europe, de pildă, și vă reamintesc care este însemnătatea economică a culturii. 3, între 3 și 4% din PIB-ul european lăsând uh, pe din afară ceea ce produce turismul. Domnule s ați menționat asta în concluziile dumneavoastră, însă toate monumentele, siturile culturale, festivalurile, toate acestea reprezintă destinații turistice și fără activități culturale nu va exista turism. Și acesta este un motor al economiei din majoritatea statelor europene. De aceea ne dorim ca noul fond de redresare și Creative Europe să fie uh, deschise și față de aceste activități. Fondul de redresare va fi un mare program de investiții și statele membre sunt cele care vor trebui să-l folosească um, la întregul său potențial pentru recuperarea și um, reutilizarea activă a site-urilor, a siturilor culturale. Mă gândesc și la media independentă aici, la industria cinematografică. Impactul epidemiei COVID trebuie uh, să fie um, schimbat cu altceva. Uh, programul Creative Europe trebuie consolidat. Și, domnule să eu v-aș ruga să sprijiniți această idee și în sânul Comisiei Europene. Fondul de redresare trebuie să sprijine sectorul cultural prin investiții. Să vă reamintesc că 2018 a fost anul um, patrimoniului european, un eveniment de succes pe care ne-l dorim din nou. Și în concluzie aș mai spune câteva cuvinte. Avem uh, Agia Sofia din Istanbul, care este uh, un templu atât pentru creștini și pentru musulmani și a care acum uh, e în pericol să fie transformat în moschee. Agia Sofia, Sfânta Sofia trebuie să rămână în continuare monument istoric. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Aș vrea să vă reamintesc că e important ca fiecare să-și respecte timpul alocat pentru a nu răpi din timpul celorlalți. Mm. Doamna cameră Verde are cuvântul din partea socialiștilor. Vă mulțumesc, doamna președinte. A fost o imagine frumoasă când în noaptea din 22 spre 23 de iunie, în multe orașe germane, mai mult de 8.000 de clădiri au fost colorate în roșu. Însă motivul nu a fost unul atât de, de frumos pentru această, acest eveniment, Noaptea Luminii. Într-o perioadă scurtă de timp, Ehm, foarte, sectorul cultural a ajuns eh, pe fundul unei, eh, unei prăpăstii. Poate și clădirea Berlemont ar fi trebuit să mm, înțeleagă că este, ne aflăm într-o situație uh, roșie din punctul de vedere al alarmei, al gravității situației cu care ne confruntăm. Nici nu se înțeleg uh, dificultățile sectorului cultural. Fondul de redresare în cadrul financiar multianual nu prea se ține seam de sectorul uh, cultural și cel creativ. Cuvintele calde sunt uh, bune, dar nu sunt foarte utile și vedem care este realitatea prin faptul că bugetul pentru cultură a fost, pentru programul Europa Culturală a fost redus deci noi cerem ca cel puțin 2% din fondul de redresare europeană să se îndrepte înspre cultură. Și în ceea ce privește programul Europa Creativă, cred că Parlamentul European nu trebuie să renunțe și să, ceră, să ceară în continuare uh, dublarea bugetului uh, acestui program. Deci haideți nu doar să reparăm uh, daunele create, ci să încercăm să creăm ceva nou. Vă, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Farang în numele Renew. Monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar. În timpul uh, carantinei, artiștii, autorii au fost prezenți pentru noi pentru a ne ajuta să sperăm, să visăm și toate astea în mod gratuit. Deci, dacă ei au fost pentru noi prezenți, noi o să-i ajutăm, pentru că, într-adevăr, cultura are nevoie de ajutor în regim de urgență. Este un sector fragil, cinematografele, sările de concert, toate au fost primele care s-au închis și ultimele care se vor redeschide. O nesiguranță pe care nu am eliminat-o la nivelul Uniunii Europene, mai ales dacă ținem cont și de sumele derizorii care au fost atribuite uh, programului Europa Creativă, în timp ce Parlamentul cerea dublu. Europa consacră doar 0,14% din bugetul său pentru cultură și acesta este un semnal prost, pentru că redresarea culturală trebuie să se facă prin Europa. De aceea vă cerem astăzi ca toate mecanismele de urgență europeană să fie mobilizate pentru cultură. Șur pentru șomajul parțial, planul de redresare Next Generation EU pentru a susține industria și sectoarele diferite alcătuite din IMM-uri și independenți, autonom și care împreună reprezintă 4% din din PIB-ul nostru. După această uh, intervenție în regim de urgență, Europa trebuie să se asigure că cultura este de neînlocuit pentru a arăta diversitatea noastră și felul în care ne exprimăm. Și aici indiciile sunt diferite. Pentru patrimoniul cultural e nevoie de deschiderea de noi oportunități în epoca digitală. Pentru creatori, de asemenea, mari coproducții. Uh, înscrierea industriei culturale în cadrul Green Deal-ului. Deci, domnule comisar, dacă suntem ambițioși, putem da Europei un uh, nou obiectiv și pentru asta cultura trebuie să fie integrată în dialogul cu cetățenii în cadrul conferinței uh, pentru viitorul Europei. Însă, înainte de aceasta și pentru ca cultura să fie viitorul Europei, Europa trebuie să ofere un viitor culturii. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Dare din partea grupului ID. ID. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Identitate și Democrație și mai ales uh, mișcarea Lega Salvini Premier a fost acuzată de faptul că vor să distrugă Uniunea Europeană. Nu e așa. Noi nu vrem să distrugem Uniunea Europeană, ci să o îmbunătățim. Pe 26 octombrie 2019 am trimis o scrisoare președintelui Sassoli cerând să se reia procesul constitutiv. Răspunsul primit a confirmat nevoia de a continua pe această cale, sublinind ce rolul central al culturii europene. Uniunea Europeană trebuie să se reformeze, trebuie să renască, nu trebuie să avem Europa națiunilor, ci a popoarelor poporul din Veneto, din Friuli, din Catalonia, din țara Baștilor, din Bretania și așa mai departe. Nu trebuie să vorbim despre o cultură europeană, ci despre un întreg, un ansamblu de culturi. Încercarea de a sufoca sau de a reduce la zero diferențele dintre noi nu pot duce decât la eșecul proiectului european, eșec pe care nu ne dorim. Respectăm pe deplin cultura și istoria uh, țărilor membre și doar prin acest respect putem promova cultura europeană, dincolo de interesele naționale care o compun și dincolo să nu uităm că identitățile constituie plus valoarea prin care Europa este un spațiu unic de 500 de milioane de locuitori. Cultura europeană de aceea trebuie să devină o prioritate la nivel european și uh, trebuie să fie elementul central al viitoarei alcătuiri a Uniunii Europene. Nu putem avea o Uniune fără respectarea diferitelor uh, voințe populare, deși, bineînțeles, acest lucru nu e deloc pe placul uh, birocrației europene și a finanței. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna președinte, domnule comisar. Domnule Domnul președinte, domnule comisar, um, o fază apocrifă care a fost atribuită lui Jean Monnet arată cât de importantă este în ziua de astăzi atunci când ne punem întrebări în legătură cu sensul existenței noastre. În timpul COVID-ului, cultura a fost prezentă peste tot, ne-a adus uh, speranță și liniște. Cultura a fost un element vital al societății. Cultura exprimă uh, reprezintă, trece dincolo de limite, reprezintă o legătură între generații, între limbi, uh, ne asigură uh, distracția. Muzeele, teatrele, sările de uh, teatru, toate acestea reprezintă o modalitate de a ne înțelege și de a elimina discriminările, de a întări demnitatea omului, democrația, solidaritatea, valorile fundamentale ale Europei. Chiar aici, în fața dumneavoastră, vreau să fac o declarație de dragoste față de cultură și cei care o fac să trăiască. Criza, în lipsa unor reacții proporționale din partea politicii, i-a lovit în mod special pe cei care fac cultura, artiști, creatori, autori, toți cei care reprezintă cultura. Pentru ei trebuie să redresăm cultura, pentru că cultura nu mai poate fi doar un corolar față de celelalte sectoare de activitate europeană. Cultura merită să fie o adevărată prioritate din punct de vedere politic și bugetar. Dacă nu punem cultura în inima proiectului european, așa cum ne dorim uh, pentru copiii noștri, atunci le lăsăm doar uh, o lume a conflictelor și a războaielor. Oliver Sandepi spunea că trebuie să profităm de oportunitățile care apar în fața noastră, să avem un proiect european în care cultura să nu mai fie un lux, ci o adevărată datorie. Cred că le datorăm asta. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Giambatski, din partea ICR. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, dragi colegi, este o dezbatere importantă pe marginea unui subiect foarte important, pentru că cultura se află în centrul identității noastre, autodeterminării noastre și tocmai de aceea, tocmai în asemenea Uh, vremuri, aș dori să știu ce anume își dorește Comisia Europeană să promoveze și să încurajeze. Va uh, va încuraja un proiect uh, supranațional marxist din punct de vedere Uh, cultural, uh, promovând uh, cetățeni fără rădăcini, fără identitate națională, fără o identitate sexuală, fără o adevărată identitate? Eu nu cred că este cazul. Eu cred că noi, europenii, datorăm ceea ce suntem astăzi a ceea ce am fost dintotdeauna de secole creștinismului, diferite tipuri de creștinism și să discutăm despre origini, despre rădăcinile noastre, nu putem să nu menționăm um, Hagia Sofia din Constantinopol. Nu degeaba a fost, um, are titlul uh, Mama tuturor uh, bisericilor. Și ce se întâmplă acum în Turcia nu este o chestiune internă a Turciei. Este o chestiune culturală europeană, o chestiune care ne vizează și pe noi și sper că veți discuta despre această chestiune și cu președintele Erdogan, care nu mai poate uh, călca în picioare națiunile europene. Mulțumesc în numele GUE. Are cuvântul domnul Chizilirac. Mulțumesc. Viitorul Uniunii Europene nu poate fi obținut doar prin piață comună. Să nu uităm că uh, un element care îi unește pe toți cetățenii este cultura, însă din păcate nu îi se acordă rolul suficient. Și am văzut de asemenea ce s-a întâmplat din cauza crizei de legate de coronavirus. Cei care lucrează în domeniul culturii au așteptat luni de zile sprijin, însă nu au primit decât promisiuni. Deci trebuie crescută finanțarea pentru cultură în următoarea perioadă financiară. Și trebuie să oferim uh, stimulente tuturor creatorilor pe teritoriul Uniunii Europene. E nevoie de un plan mai mare aici pentru a-i sprijini pe cei care lucrează în acest domeniu și pe cei și pe creatori, deoarece e vorba de o investiție în viitorul nostru, în generațiile viitoare. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Milamon. Președinte, el... Mulțumesc, doamnă președintă. Fondul de redresare și CFM-ul trebuie să țină cont de dimensiunea culturală a Uniunii Programul Erasmus Plus și Europa Creativă trebuie să aibă o creștere a finanțării pe care ne dorim cu toții. Trebuie să susținem și patrimoniul cultural european. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule vicepreședinte, aceasta are un rol important pentru a atrage turismul. Turismul a fost uh, unul din sectoarele cele mai afectate. Programul Consiliului uh, Europei, uh, ruta elementelor culturale, este un element de tezaur și trebuie să contribuim la finanțarea sa. La anul viitor, prima rută organizată, uh, drumul de la Santiago, uh, sărbătorește Anul Sfânt în anul 2021, acest an, Hacobeo va fi unul dintre evenimentele culturale cele mai importante din Europa și cred că din partea UE trebuie să ajutăm. Drumurile din Santiago sunt uh, drumuri europene care traversează continentele și de multe secole cetățenii au uh, peregrinat pe aceste drumuri pentru a ajunge la Compostela și în felul acesta au extins o cultură europeană comună și o adevărată identitate europeană. Și pentru că vorbim despre patrimoniu, vreau să

cu cartonașul albastru în această dezbatere. Of order. Yes, I'm listening to you. Sorry. I'm uh, asking to... Vă cer să extindem această dezbatere pentru că este pentru prima dată când discutăm această chestiune culturală. 30 de minute este o glumă proastă. Nu putem folosi cartonașele albastre și Mm, este nu este suficient de eficient, nu este suficient pentru importanța acestui uh, subiect. Da, vă mulțumesc, până doamnă președinte, pentru că ne-ați uh, atras atenția asupra acestei chestiuni. Tocmai de aceea vă rugasem să respectați uh, timpul alocat. Dator- datorită aglomerării um, serviciilor de interpretare, nu avem suficient uh, timp să sperăm că putem să revenim la o normalitate și din punctul de, de vedere al funcționării serviciilor și dau cuvântul domnului Nina și vă rog să uh, vă respectați timpul uh, pe care îl aveți la dispoziție. Da, ținând seama că Uniunea Europeană are competențe um, îngrădite în domeniul cultural, aș dori să mă refer la Consiliu, care se marcă acum prin uh, absență în intervenția de miercuri, doamna cancelar Merkel s-a, uh, s-a referit doar uh, la Beethoven, este singura Uh, referire culturală pe care a făcut-o în întregul uh, discurs. O să mă refer la ceva ce a spus uh, Beethoven um, în legătură cu importanța culturii. Cine cele, îl celebrează pe Beethoven, dar nu pune suficientă importanță pe, pe cultură, nu merită recunoașterea istorică. Nici Merkel, nici alți lideri politici nu au recunoscut gravitatea situației evoluției sectorului cultural din a, de astăzi. Diversitatea uh, este amenințată să dispară dacă sectorul cultural nu va fi uh, sprijinit. Avem nevoie de un venit uh, de bază pentru artiști, avem nevoie de o garanție socială pentru artiști cine comemorează moștenirea unui artist decedat, dar nu îi ajută în mod concret pe artiștii de astăzi, nu merită recunoașterea uh, din partea nimănui. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Pelutie, numele GUE. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Șapte milioane de lucrători în domeniul culturii sunt uh, uh, inventatori ai sufletului, așa cum spunea Molière, și uh, toate uh, aceste evenimente au fost suspendate, evenimentele culturale au fost anulate. Cultura deseori este părintele sărac uh, al politicii publice și am văzut totuși cât de importantă este în această perioadă de izolare. În două luni, două milioane de vizitatori uh, virtuali pentru Louvre Cultura eh, nu este doar eh, promovarea modului de viață european, este un bun comun pentru a fi mai toleranți, mai echitabili, deci trebuie să oferim mai multe mijloace culturii. Unii deputați vorbesc despre identitate și știm că cultura este amenințată atunci când naționaliștii sunt la putere, deci trebuie să ne asumăm responsabilitățile, să vedem ce s-a întâmplat cu reducerile bugetare și să creștem bugetul pentru Europa Creativă. Cundera spunea că cultura este memoria poporului. Trebuie să asigurăm în felul acesta continuitatea istorică, felul nostru de a gândi și de a fi. Deci să trecem dincolo de austeritate și să regândim finanțarea pentru creațiile culturale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Benhumea din partea PPE. Președinta, senior vicepreședinte. Mulțumesc, doamnă președinte. E prima oară când intervin în plenară din februarie încoace și în primul rând aș vrea să transmit condoleanțe rudelor celor care au murit din cauza pandemiei COVID-19 și vreau de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care lucrează uh, punându-și viața în risc. Vorbim astăzi aici despre cultură și de importanța acestui sector strategic în Europa. Știm care sunt cifrele, s-au spus în această plenară, însă eu aș vrea să pun accentul pe importanța pe care o are apărarea acestei culturi drept identitate culturală europeană, valori iudeocreștine. creștine și cât de important e ca și Comisia Europeană să apere această identitate europeană și valorile occidentale. Și vedem cu ce se întâmplă cu Sfânta Sofia în Istanbul. Vor să o declare moschee și am văzut și ce atacuri au existat împotriva monumentelor. Uh, promovate de mișcări totalitare și promovate de cei care vor să atace identitatea și cultura noastră și valorile noastre. Prin urmare, trebuie să revendicăm cultura europeană nu doar pentru valoarea economică, ci și pentru importanța pe care are în apărarea democrației uh, Europa liberală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următoarea persoană domnul Smerilio, de la Socialiști. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu putem să uităm cultura. Sectorii creativ și cultural au un rol uh, strategic și avem nevoie de un uh, New Deal pentru cultura. Uh, situația de urgență creată de distanțarea socială uh, a golit cinematografele, sările de spectacol. Cultura aduce cu sine mm, deseori uh, relații de muncă precare. Și propunerea făcută de Comisia Europeană pentru viitorul cadru financiar multianual nu este suficientă. Este extrem de important ca bugetul pentru programul Europa Creativă să fie dublat. Este o cerere care va fi reiterată de Parlamentul European prin Next Generation UE trebuie să fie promovate parteneriate și sinergii. Diversitatea culturală europeană trebuie să se afle în centrul modelului viitor de dezvoltare economică. Trebuie să finanțăm mai bine programele existente cum ar fi Europa Creativă și să folosim la maxim oportunitățile aduse de planul și fondul de redresare economică și în acest sens așteptăm niște răspunsuri concrete. Mulțumesc! Îmi dau cuvântul domnului comisar Schinas în numele Comisiei. Euh, Mulțumesc. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că suntem uh, total de acord, atât în ceea ce privește diagnosticul situației, cât și acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a face față efectelor pandemiei într-unul din uh, sectoarele cele mai dinamice, cele mai creative, uh, sectorul care are cel mai mult de a face cu tradițiile și diversitatea noastră, cu cultura noastră. Am luat notă de îngrijorările dumneavoastră legate de buget și de programe și știți uh, foarte bine că atunci când e vorba de dezbateri bugetare, uh, aceste discuții sunt întotdeauna extrem de complexe și dificile. Însă vreau să vă asigur că ceea ce avem acum este practic cea mai bună soluție posibilă pe care puteam să o propunem în circumstanțele actuale și pot să vă spun că sunt optimist. Cred că săptămâna viitoare vom avea un acord istoric în ceea ce privește planul de redresare care va arăta în mod simbolic cum Europa va da un nou avânt redresării economice. Am luat notă de asemenea de această dezbatere devenită deja tradițională, ce reprezintă cultura în Europa. Și în cazul audierii mele am avut ocazia să vă spun că pentru mine bogăția culturii nu ține neapărat de existența acestui homo europeos care gândește, face la fel și își impune uh, propriile valori celorlalți pentru mine, cultura europeană este un fel de oglindă, o oglindă a diversității, o oglindă a bogățiilor reprezentate de Europa din punctul de vedere a limbilor, istoriei, tradițiilor, literaturii, artei și toate acestea fac ca Europa să fie unică într-o lume uh, nesigură și din ce în ce mai întunecată, aș spune. Aș vrea să mai adaug uh, câte ceva și în legătură cu Sfânta Sofia și uh, sunt de acord cu câteva dintre elementele pe care le-ați prezentat aici. Sfânta Sofia este un simbol al uh, dialogului intercultural. Este o parte a patrimoniului cultural al UNESCO, este un muzeu, un simbol, simbolul unui oraș care în sine reprezintă un alt simbol a ceea ce ne dorim noi uh, ca valori fundamentale care să se impună în lume. Turcia este uh, unul dintre părinții fundatori ai Alianței pentru Civilizație și și-a asumat niște obligații foarte clare în acest sens. Uh, în acest monument global reprezentat de Sfânta Sofie, Sofia, dacă se menține statutul său internațional, care este recunoscut la nivel internațional și public, mi se pare esențial. Pentru că altfel s-ar pune în pericol toleranța și deschiderea din Turcia. Și pot să vă reamintesc că în 2010 orașul Uh, unde se află Sfânta Sofia a fost capitală culturală europeană și primul ministru uh, al Turciei la momentul acela, Rahip uh, Tahip Erdogan, a spus și citez Acesta este un oraș european cu inima, cultura, civilizația, poporul, trecutul și viitorul său întotdeauna s-a uitat înspre Europa. Istanbulul a conformat cultura europeană și a fost conformată de ea. Iată deci ce spunea primul ministru Erdogan în 2010 și acesta este spiritul pe care dorim să-l menținem și ceea ce ne așteptăm de la președintele Erdogan și 10 ani mai târziu. Mulțumesc! Muito obrigado. Com esta intervenção do comissário. Vă mulțumesc. După această intervenție a domnului comisar, Încheiem dezbaterea în legătură cu redresarea culturală a Europei, declarația Comisiei. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa aici. Votul va avea loc în luna septembrie, după cum bine știți. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și vom aștepta o clipă astfel încât reprezentantul comisiei să se instaleze pentru a începe această nouă dezbatere. Estamos então em condições de começar. Uh, Muito bom dia. Uh. Cred că suntem pregătiți pentru a reîncepe. Bună ziua tuturor! Vom continua cu ordinea de zi. Avem o întrebare adresată Comisiei. Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de COVID-19. Doresc să reamintesc deputaților că în timpul dezbaterii nu vom putea avea procedura cash și nici uh, întrebări adresate prin uh, cartonașul albastru. Vom începe dezbaterea imediat și am să dau cuvântul colegului nostru Iunus Omarji pentru, pentru 5 minute. Madame la comisar... Doamna comisar Eliza Ferreira, dragi colegi, chipul Europei este desfigurat de această criză COVID-19. Toate regiunile europene sunt grav afectate. Șomajul e din nou în creștere, companiile dau faliment, economia reală a fost afectată din plin și niciun sector uh, nu a fost uh, cruțat. Și, din păcate, previziunile economice sunt uh, mai degrabă catastrofale. Această criză e mm, de asemenea uh, un element care scoate la lumină cât de fragili suntem. Relansarea economică nu e opțiune, ci un imperativ și acum mai mult ca niciodată instituțiile și politicile europene trebuie să își uh, respecte principiile și uh, să respecte uh, obiectivele de coeziune. Trebuie să reamintim că singura politică europeană care a putut să le vină ajutor tuturor statelor membre a fost politica de coeziune. Doar politica de coeziune s-au putut uh, lansa dispozitive de șomaj parțial pentru salariați, doar așa s-au putut achiziționa materiale pentru spitale, s-au putut, uh, putut ajuta IMM-urile și Comisia noastră Regii și Parlamentul European s-au implicat pe deplin și au fost la înălțimea responsabilităților adoptând în urgență acest regulament. Și am început deja munca legislativă Uh, cu privire la React EU. Chiar miercuri asta, în plenară, cancelara Angela Merkel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și toți președinții de grupuri politice au pledat pentru o relansare economică uh, bazată pe coeziune. Și acum așteptăm ca aceste cuvinte să devină fapte și realitate, să devină, să se concretizeze. Deci așteptăm acum din partea Consiliului European să fie la înălțimea promisiunilor și așteptărilor cu ocazia următorului summit. Finanțările propuse, doamnă comisar, în noul instrument Next Generation UE uh, sunt un pas înainte, în direcția cea bună chiar dacă Parlamentul nostru se aștepta la niște fonduri și mai importante. Politica de coeziune este însă în continuare foarte afectată de noua propunere cu privire la cadrul financiar multianual. Se dorește o scădere cu 12% a fondurilor față de uh, bugetul 2014-2020. Uh, să nu uităm, politica de coeziune joacă un rol central în toate regiunile Uniunii Europene. E o politică de teren, o politică care e rădăcinată în uh, uh, realitatea de pe teren și e important să nu punem în pericol obiectivele pe termen lung din această politică. E nevoie de o flexibilitate sporită și e nevoie și de mai multă simplificare și referitor la aceste două obiective, Parlamentul European va fi de partea dumneavoastră pentru a vă ajuta. E drept că s-au dat răspunsuri de când am venit noi cu această primă întrebare orală, dar însă mai sunt și lucruri la care trebuie să răspundem. Vom fi foarte vigilenți pentru ca cele 350 de miliarde din fondul de relansare prin subvenții, sperăm noi în mare parte, deci sperăm că aceste 350 de miliarde să aibă în vedere atingerea obiectivelor de coeziune. De aceea, doamnă comisar, aș vrea să știm ce uh, loc vrea să acorde uh, Comisia Europeană politicii de coeziune în aceste eforturi de relansare economică. Și ar vrea să știu și care va fi orientarea din semestrul european pentru a respecta principiile de coeziune și anume să se acorde prioritate regiunilor care sunt mai puțin dezvoltate, dar și celor care au fost foarte afectate de criză. Aș vrea de asemenea să știu cum anume acest exercițiu al semestrului european în cadrul planului de relansare va ținti acele regiuni, acele grupuri și sectoare care au cea mai mare nevoie de ajutor. Mă gândesc, de exemplu, la regiunile insulare sau ultraperiferice care nu trebuie lăsate de izbeliște. În ultimul rând, toate statele se vor îndatora pentru a-și uh, relansa economia și ar vrea să știu dacă Comisia vrea să exclude din pactul de stabilitate și de creștere cheltuielile pentru politica de coeziune în perioada 2021-2027 și ca să închei, stimată doamnă comisar, vă spun că așteptăm cu toții un acord bun uh, la Consiliu acest acord, dacă va fi pe placul Parlamentului European, atunci Comisia Rege și toți raportorii, cu toții ne vom asuma responsabilitatea pentru a ă, negocia până la sfârșitul anului pentru ca în 2021 să nu pierdem anul din cauza lipsei unui CFM. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, îi mulțumim colegul nostru Iunus Omarjie, care a prezentat această dezbatere atât de importantă în legătură cu politica de coeziune fața urmărilor provocate de COVID-19, de pandemia COVID-19. Astăzi o avem printre noi aici pe doamna comisar Eliza Ferreira, căreia țin să-i mulțumesc pentru faptul că se, as- se află astăzi aici. O salut și mă bucur că avem ocazia să ne întâlnim din nou și îi voi da cuvântul imediat. Aveți cuvântul, doamna Ferreira. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Omarje, stimați membri. Vă mulțumesc tuturor pentru invitația de astăzi. E chiar momentul potrivit. Vote of Mi-ați acordat încredere în trecut pentru a lucra în sensul uh, întăririi uh, coeziunii ter- uh, teritoriale a Uniunii, a Uniunii noastre și astfel să, sprijin, să sprijinim regiunile care se confruntă cu provocările de astăzi și de mâine, provocări care astăzi sunt mai mari decât în trecut. În, această, în aceste săptămâni, previziunea economică prezentată de Comisia Europeană ne arată foarte clar că consecințele economice ale acestei uh, crize vor fi mai mari decât preconizate anterior. Redresarea economică de anul viitor va fi mai slabă decât prevăzusem uh, inițial. Riscurile de scădere a creșterii economice sunt importante. Divergența, asimetrie, uh, fragmentare, ne afectează în mod negativ în continuare Uniunea care trăim. Tre- trecem printr-un moment uh, dificil și cu toții trebuie să găsim voința politică, să ne dovadă de leadership pentru a avea uh, un plan ambițios de redresare uh, economic. Am pătruns deja, am pătruns deja jumătatea drumului. Comisia Europeană a prezentat un pachet extrem de ambițios de redresare economică și cel mai important lucru este că a pus uh, în centrul acestui pachet coeziunea și solidaritatea. Această instituție, Parlamentul European, a fost foarte, a avut un rol foarte important uh, și ne-a permis să ajungem la acest punct. Uh, cele două rezoluții uh, sprijinită de majoritatea grupurilor politice au cerut o propunere curajoasă. Uh, trebuie să mai stabilim uh, detaliile pachetului, însă acest lucru face parte din uh, procesul democratic. Uh, Chestiunea cea mai importantă, așa cum a spus și dumneavoastră, este ca negocierile interinstituționale să nu se lungească prea mult. Trebuie să ajungem la un acord atât pe marginea instrumentelor de redresare uh, din Next Generation EU și uh, din CFM 2021-2027, respectând cu totul uh, metoda comuni- comunitară. Mm, orice zi pierdută fără a trece la acțiuni înseamnă că pierdem o viață, un loc de muncă și o afacere fără un sprijin concret. Coeziunea este esențială, așa cum pe bună dreptate ați uh, făcut-o și vă mulțumesc pentru acest uh, lucru. Este foarte importantă pentru a combate disparitățile uh, între statele membre și pentru a garanta o egalitate de șanse, fără de care piața internă nu va putea funcționa. Coeziunea este importantă pentru a avea investițiile necesare în, pentru a alimenta redresarea ecologică și digitală. Am reacționat foarte rapid cu sprijinul Comisiei Regii, Comisia pentru Bugete, cu sprijinul Parlamentului European. Am avut inițiative care au permis mobilizarea a 50 de miliarde de euro din fondurile de coeziune. Tocmai v-ați referit la acest lucru. Acest lucru a permis achiziționarea de măști, de ventilatoare, să păstrăm uh, locuri de muncă, să păstrăm pe linia de plutire uh, întreprinderi și să sprijinim uh, bugetul autorităților locale. Au fost măsuri de urgență, însă acum avem nevoie de măsuri suplimentare. În general, pachetul de redresare reprezintă 100 uh, de miliarde de euro în plus pe lângă fondurile de coeziune. Jumătate dintre acestea vor veni de la React EU un instrument de 55 de miliarde de euro care um, aduce uh, sprijin imediat și eficient în domeniul uh, sănătății, IMM-urilor, lucrătorilor, proiectelor Uh, verzi și digitale în anii 2020, 2021, 2021 și 2022, pe lângă cadrul financiar multianual. Și um, este un fel de punte între cele două uh, perioade. Uh, celălalt instrument, fondul pentru o tranziție justă, o tranziție echitabilă, va aduce aproximativ 40 de miliarde de euro pentru persoanele, pentru regiunile care uh, sunt cele mai puternic afectate de tranziția înspre economie neutră din punct de vedere al uh, uh de, de carbon. Apoi uh, propunem și 10 miliarde uh, de euro care să, să, să răspundă uh, consecințelor pe termen lung. În perioada 2021-2027, coeziunea trebuie să, să sprijine în continuare convergență, să sprijine cele mai puțin dezvoltate regiuni din Europa și ca priorității, ca acțiunile prioritare să devină realitate la fața locului, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă de această tranziție digitală și uh, ecologică. Însă nu putem să facem acest lucru decât dacă avem un cadru financiar stabil adoptat. Drept urmare, avem nevoie de o decizie la Consiliul European de zilele care va avea loc în zilele următoare și avem nevoie de asemenea de un acord din partea Parlamentului European imediat după aceea. Eu o să fac tot ceea ce ține de mine pentru a lucra împreună cu dumneavoastră, cu uh, autoritățile din regiuni, cu uh, societatea civilă pentru a ajunge la un acord pe marginea Uh, propunerilor făcute. Trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune dă rezultate astăzi, mâine și pe termen, pe termen lung pentru a ajunge la o redresare rezilientă și uh, durabilă pentru a întări, în general, Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare dezbaterea și, uh, și activitatea noastră viitoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamna comisar Elisa Ferreira. Vă mulțumesc uh, pentru primul răspuns la această uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral și trecem acum la lista vorbitorilor. Mircea Gheorghe Hava este primul, un minut. Uh, uh, micro. Da,

Muito obrigado. Segue-se agora... Mulțumesc. Și acum următorul vorbitor, Monica Silvana Gonzalez, un minut. Claro, la... Mulțumesc. Mesajul este clar. Politica de coeziune nu ține de generozitate. Trebuie să profităm de întreg potențialul regiunilor și municipiilor noastre pentru a reveni după această pandemie teribilă. E investiția cea mai importantă pentru viitorul nostru. În timpul pandemiei uh, s-au mobilizat peste 375 de miliarde de euro pentru a-i ajuta pe cei care au întâmpinat mari grătăți, persoanele cu handicap, uh, vârstnici, persoanele fără adopost în zone metropolitane și la țară. Asta e Europa reală, apropiată, pe care ne-o dorim și nu Europa care apără paradisuri fiscale. Avem multe proiecte care trebuie să continue pentru a relansa Uniunea Europeană. De aceea trebuie să ne asigurăm că în perioada 2021-2029 fondurile pentru coeziune vor fi folosite prin investiții uh, directe. Avem nevoie de o politică de coziune care să reducă inegalitățile și să ofere prioritate teritoriilor și municipiilor pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă și fără condiționalitate. De aceea avem mari speranțe să se ajungă la un acord în Consiliu pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, Monica. Acum Susana Solis Perez de la grupul Renew. Esta pandemia Mulțumesc, doamna comisar. Această pandemie a reprezentat o provocare fără precedent pentru instituție. Am văzut că sunt multe lacune, însă putem fi mândri pentru că Europa a știut cum să reacționeze. Am început uh, cel mai important plan de redresare care, pe care l-am avut vreodată în Europa, cu solidaritatea și coeziunea în centrul său. Și dacă fără această criză rolul politicii de coeziune a fost esențial pe viitor, cu atât mai mult. Însă noi ne dorim ca aceasta să ajungă cât mai repede la cetățeni, să fie simplificată, să dea dovadă de flexibilitatea pe care n-a avut-o niciodată și să eliminăm birocrația. Criza însă trebuie să ne facă să vedem și care este destinația și utilizarea acestor fonduri. Este o adevărată oportunitate pentru provinciile, pentru municipiile și orașele noastre pentru a face reforme care să să ne îndrepte spre o Europa mai digitală, mai verde și mai durabilă, să vedem cum putem ajuta IMM-urile, comerțul, turismul, care să devină mai puternice și competitive să vedem cu claritate care sunt prioritățile noastre și ce fel de Europa ne dorim. Îmi doresc o Europa mai aproape de cetățeni, care să facă investiții în educația pentru tineri și pentru cei care trebuie să se reformeze. O Europa în care zonele rurale nu dispar, ci rămân atractive pentru tineri. O Europa în care dividendul digital nu există. O Europa cu o administrație digitală, cu orașe în care se poate trăi. O Europa fără inegalități care să nu lase pe nimeni în urmă. Această Europa este posibilă dacă lucrăm cu toții pentru o politică de coeziune mai puternică, mai ambițioasă și modernă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Alessandra Basso din partea grupului IDE. Un minut. Parlă de polit. Vă mulțumesc! politica pentru coeziune socială, pentru binele uh, popoarelor europene. Cine discută despre aceste lucruri nu poate uita ce s-a întâmplat și ce se întâmplă mm, în continuare din punctul de vedere al crizei economice și sociale cauzate de coronavirus. Am auzit foarte multe uh, cuvinte, proclamații, dar prea puține uh, fapte. E mai bine să promite mai puțin uh, și să ne respectăm promisiunile și să renunțăm la aceste anunțuri uh, gălăgioase. Avem nevoie de mai multă solidaritate, doar așa vom putea restrânge distanțele între noi și să ajungem la o egalitate mai mare. Pentru acest lucru avem nevoie de investiții mai mari care să um, acopere lacunele sociale din anumite regiuni și promovând în același timp caracteristicile, caracteristicile specifice Uh, locale, regională. Aceasta este provocarea cu care se confruntă Uniunea Europeană și rămâne de văzut dacă va reuși să îi facă față. Eu sper că această um, lecție tristă a uh, COVID uh, va folosi la ceva, pentru că dacă nu, coeziunea teritorială se va înrăutăți atât de mult încât nu ne vom mai va ajunge la un punct dincolo de care nu putem să ne întoarcem. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Niclas Nina. Sunt minut. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Cu toții am văzut că trebuie luate măsuri uh, foarte rapid pentru a ajuta regiunile și s-a făcut foarte bine, folosindu-se opțiunile care s-au folosit. Însă suntem acum într-o etapă diferită. Trebuie urmărită procedura pentru a ajuta pe cei mai mulți și prin procedură se definește ceea ce vrem să um, obținem și cum. Prin urmare, am o întrebare pentru dumneavoastră. Referitor la evaluare, știm că 60 de regiuni au solicitat de asemenea să-și modifice programele operative. Există o corelație între acele regiuni care folosesc măsurile de flexibilitate de la CRE și, ce, și uh, regiunile afectate cel mai mult de COVID? Aceste măsuri chiar le ajută chiar sunt utile? Și a doua întrebare, când vrem să obținem ceva pe viitor, e nevoie de o abordare strategică. Prin urmare, cum putem defini o astfel de abordare strategică pentru a ne asigura că în REACT-EU avem o astfel de abordare strategică? Mai puțină flexibilitate, aș zice eu, și mai multă, nu știu exact cum să vă exprim, poate structură. Vă mulțumesc pentru răspuns. Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul uh, colega Aguilar de la ICR. Mulțumesc! Urmările economice și sociale ale crizei coronavirusului sunt tragice, mai ales în acele țări precum Spania, unde proasta gestionare a sporit efectul devastator. Ca reacție europeană, fondurile de coeziune au o importanță vitală pentru a elimina inegalitățile și pentru a sprijini recuperarea economică care va fi uh, îndelungată și complicată. Salutăm faptul că la comisie s-a adoptat ideea de a putea transfera fonduri uh, între programe la nivel de stat membru, însă mai sunt două lucruri nesoluționate. În coerența și simplificarea diferitelor mecanisme existente fondul de tranziție nu are cum să înlocuiască fondurile de coeziune, ci poate decât să le completeze în anumite aspecte foarte concrete. Și în al doilea, referitor la buget. Așa cum au spus mulți colegi în dimineața asta, o politică de coeziune ambițioasă e mai, e mai importantă acum mai mult decât niciodată. Nu putem tăia bani aici, ci avem nevoie de un buget la înălțimea nevoilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, domnul João Ferreira de la GUE, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Răspunsul la consecințele crizei uh, COVID-19. Comisia a propus uh, fond uh, structural și de investiții însă cu resurse prea reduse și sunt resurse care sunt luate de la programe care avea și ele nevoie de aceleași resurse. De fapt, Comisia Europeană nu face decât să reducă ponderea coeziunii în uh, bugetul uh, general al Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că șocurile asimetrice pe piața unică și în zona euro vor fi accentuate. Deci nu faceți decât să adânciți divergențele dintre diferitele țări. Avem nevoie, într-adevăr, de bani, însă fondurile propuse pentru politica de coeziune nu vor schimba realitatea actuală, tendința actuală, nu vor face decât să le înrăutățească pe termen lung. Avem nevoie de mai multe și uh, fonduri, coeziu, fonduri de coeziune, mai multe fonduri structurale, mai multe fonduri pentru uh, protejarea mediului conjurător, de un grad mai mare de flexibilitate în care statele membre folosesc uh, finanțarea uh, de coeziune. Trebuie să sporim, nu să reducem rata de cofinanțare, de exemplu. Trebuie să eliminăm limită, plafoane impuse, cum ar fi cele de, impuse de către pactul de uh, stabilitate, de creștere și stabilitate. Trebuie să introducem cu adevărat dimensiunea coeziunii în, ges- în gestionarea uh, centralizată a tuturor programelor. Mm, cele dedicate domeniului științific, de exemplu, trebuie să ne asigurăm că există o gestionare partajată, însă uh, Um, nu cred că păreți, nu păreți foarte dispusă să dați curs tuturor acestor idei. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Antoni Comini Olivares, un minut. Neafiliat. I dati mancano ancora, ma l'esperienza ci dice che una crisi... Lipsesc datele, însă din experiență știm că o astfel de criză va adânci inegalitățile din societate. Asta s-a întâmplat și în 2008 cu criza imobiliară. Și nu contează care e originea crizei, piața financiară sau un virus. Cei care sunt cei mai vulnerabili suferă cel mai mult. Obiectivele politicii de comisie sunt convergența economic-socială între regiuni, însă pe vreme de criză convergența se oprește. E fundamental să adoptăm regulile din, fondul, din fondurile structurale pentru fiecare context. Când veniturile fiscale ale statelor membre uh, Uh, se prăbușesc, cum putem atunci să condiționăm alocarea de fonduri de aceleași uh, criterii de cofinanțare pe care le avem într-o situație când economia e în creștere? Da, pentru mai multă flexibilitate și, flex- și simplificare, da, pentru o rezervă de urgență, da, să excludem aceste cheltuieli din pactul de stabilitate. Trebuie să adaptăm politica de coeziune la contextul de criză pentru a combate în mod eficace inegalitățile care pun în pericol sănătatea democrațiilor noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la al doilea tur de intervenții. Domnul Frank Bogovici, din partea PP-ului, un minut. Vă mulțumesc! Europa... Mulțumesc, domnule președinte. Fără o politică de coeziune și în domeniul agriculturii de succes, Europa ar fi mult mai diferită, cu mai multe diferențe și uh, mai puține persoane în zonele rurale care să nu aibă infrastructura necesară. Criza COVID ne-a arătat uh, cât de bine e să avem o casă frumoasă, cu curți uh, mari, uh, cu aer curat. E mult mai bine să trăiești într-o astfel de casă decât în orașele aglomerate. Tocmai de aceea avem nevoie de infrastructură și de bandă largă în aceste zone rurale. La ora actuală, doar jumătate din europeni au acces la internetul pe bandă largă și aceste conexiuni sunt cele care permit uh, învățarea uh, online, uh, cumpărăturile la distanță și așa mai departe. Pe viitor sperăm ca Europa să poată profita de o astfel de situație, să îmbunătățim situația în zonele de sate, să avem orașe inteligente și în felul acesta să avem o Europa durabilă și mai verde pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, pentru grupul uh, S și domnul Leider. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica regională este nucleul uh, Uniunii Europene. Prin dumneavoastră, prin, prin această politică, Europa este experimentată și simțită în uh, orașele noastre de origine și este remarcabil faptul că mai mult de o treime din locurile de muncă din ultima perioadă financiară au fost generate de, de politica regională și regiunile noastre se confruntă cu mari provocări uh, Uh, noi le sarcini, provocări, necesități, nu, pot, uh, nu putem să le facem față fără o finanțare adecvată într-un buget european ambițion, ambițion, ambițios, fondurile regionale trebuie să fie Uh, sporite și uh, mărite. Nu doar așa putem să facem față provocărilor aduse de digitalizare, de protecție a mediului conjurător și de uh, gestionarea consecințelor acestei uh, crize. Orice uh, mai bună finanțare a politicii regionale, cât duce la creștere economică, cre- creează locuri de muncă, îmbunătățește credibilitatea Uniunii Europene și ne garantează astfel un viitor comun în această Europa unită a oamenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Stefan Biju, numele Renew Europe. Un minut. Domnule președinte, domnule comisar, în această dimineață, în aceste clipe, unul din teritoriile cele mai afectate de COVID-19 este un teritoriu francez de peste mări. Uh, de lângă Brazilia, Guiana franceză, Guiana europeană, care trece printr-o criză sanitară înfricoșătoare. În 48 de ore, premierul francez și ministrul pentru teritoriul de peste mări vor merge la fața locului pentru a spori protecția populației, însă și UE trebuie să intervină. Bineînțeles că există dispozitivul Rescue EU și bineînțeles că trebuie să intervenim, însă în același timp trebuie consolidate și uh, însoțite soluțiile locale din partea colectivităților locale și IMM-urilor. Trebuie să avem încredere în experiența și expertiza de pe teren. Trebuie făcut totul pentru a combate acest virus, însă trebuie să ne luptăm și împotriva sentimentului de abandon în fața acestui virus. Peste tot în Uniunea Europeană e nevoie de o reacție solidară și există această soluție și anume coeziunea coeziunea între teritorii, coeziunea între toți cetățenii europeni. Da, pentru flexibilitate, simplificare, reactivitate, toate aceste instrumente de gestionare a unei crize trebuie consolidate și trebuie să devină regula regula construirii unei Uniuni Europene utile și solidare. Vă mulțumesc! Muito obrigado. Vă mulțumim foarte mult. Acum, Robert Fos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut, uh, fabricantul de uh, anvelope Apollo uh, în țările de jos a anunțat că 760 de locuri de muncă urmau să dispară și la câteva luni s-a inaugurat o uzină modernă în Ungaria Uh, era clar că fondurile europene puteau fi utilizate pentru a construi uh, autostrada în jurul acestei uzine, fără de care uh, nu s-ar fi putut instala acolo. E clar că în estul Europei se întâmplă acest lucru. Ce se va întâmpla atunci când planul de redresare de 500 de miliarde va fi adoptat? 31 de miliarde de euro va fi plătită de țările de jos. Ungaria va primi 16 miliarde de euro neți și toate acestea pentru a cumpăra locuri de muncă din țările de jos și ni se cere să fim solidari, să fim un fel de automat care să dea bani și acum țările de jos uh, își finanțează propria demolare, dar cine mai este solidar față de țările de jos în ziua de azi? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul doamnei Schmidt-Bauer din partea PPE. Un minut. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, în calitate de fost uh, de fost primar, știu ce se întâmplă și uh, ce fac regiunile și orașele cu multă pasiune Ehm, muncă ehm, acerbă. Foarte mulți eh, colegi încearcă să Um, creeze condițiile de viață pentru a, ca oamenii să rămână în um, regiunile, în orașele respective, să nu plece uh, altundeva. Însă pentru acest lucru au nevoie de fonduri și tocmai de aceea nu înțeleg de ce Comisia Europeană nu este dispusă să facă propuneri cu caracter tranzitoriu. Nu putem să lăsăm uh, în urmă nicio regiune din Europa și tocmai asta vom face dacă nu vom trece la acțiuni rapid. Uh, problemele legate de reducerea birocrației trebuie să fie rezolvate cât mai rapid și cât mai fer. Uh, inițiativele de până acum nu pot fi decât un bun început, deci v-aș lansa acest uh, apel să treceți rapid la acțiuni pentru ca regiunile Europei să se bucure cu adevărat de sprijin european și nu doar de cuvinte frumoase. Mulțumesc! Doamna de Almagro are cuvântul un minut. Señora comisaria. Mulțumesc. Doamnă comisar, în urmă cu acum câteva luni, când încă nici nu știam de existența acestui virus, discutam aici despre posibilitatea de a avea un CFM mai ambițios vedeam că există amenințarea de a se reduce fondurile pentru coeziune și ceream mai puțină rigiditate și mai multă flexibilitate și parcă ceream ceva ce nu poate fi obținut o himeră, însă s-a văzut că dacă e vrere și putere, s-a putut reacționa rapid pentru a face față unor probleme urgente. Însă acum ce se va întâmpla? Din nefericire, în continuare suntem la începuturile acestei crize. Nu putem rămâne doar la faza de prim ajutor. E nevoie de resurse corecte pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, fără niciun fel de condiționalitate care să repete greșelile trecutului. Cum putem face ambele lucruri? Și ce contează și mai mult, ce va fi după Politica de cheziune e esențială în proiectul european și nu putem să uh, nu putem să lăsăm ca politica de coeziune să aibă de suferit din cauza crizei, ci trebuie să fie consolidată acum. E nevoie de fondurile suficiente, de fondurile um, uh, uh, suficiente pentru a face față situației și noi suntem de partea dumneavoastră. Acum are cuvântul doamna Isabel Benhumea Benhumea de la PP. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. În primul rând, vroiam să mulțumesc președintelui Omarji pentru că a prezentat această dezbatere și a venit cu această întrebare pe o temă atât de importantă cum ar fi rolul fondurilor de coeziune în acest proces de redresare după COVID-19. În primul rând, vreau să subliniez aici că Parlamentul și Comisia au știut să reacționeze la timp și e important să spunem asta cetățenilor. În al doilea rând, vreau să salut planul ambițios pe care l-a prezentat Comisia Next Generation EU. Vorbim de 750 de miliarde de euro din uh, banii contribuabililor europeni pentru uh, politică de coeziune după uh, criza COVID. În al treilea rând, vreau să spun că e important ca acești bani să fie cheltuiți și utilizați în regiunile cele mai afectate de COVID. E important, e esențial, pentru că regiunile cele mai afectate trebuie să profite de aceste fonduri. Pe de altă parte, trebuie să regândim prioritățile pentru a acorda banii obiectivului principal, crearea de locuri de muncă, de noi uh, bogății. Pentru că micile întreprinderi, IMM-urile, sunt cele care vor putea face acest lucru, deci nu trebuie să lăsăm deoparte IMM-urile. Acestea trebuie să beneficieze cel mai mult de pe urma fondurilor pe care le vom avea în acest program Next Generation EU. Mulțumesc! Și acum, pentru a finaliza dezbaterea, dau cuvântul doamnei comisar Ferreira. Vă rog. Evident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere pentru sprijinul conferit Comisiei Europene cu ocazia momentelor dificile pe care le-am parcurs și pe care le parcurgem în continuare. În primul rând, aș, aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Haidt și anume că politica de coeziune este inima, nucleul Europei. Este inima care a bătut în momentul în care Europa Uh, a suferit și vă mulțumesc domnule Omergi la faptul că v-ați referit la munca făcută împreună pentru a răspunde imediat acestei criză. Aș dori să vă spun de asemenea că de fapt această ocazie, uh, oportunitate menționată de toată lumea, așa numai că trebuie să, că trebuia să ne ocupăm de chestiuni concrete, să ne adresăm oamenilor și anume Uh, și flexibilitatea de care am dat uh, dovadă cu uh, CRI 1 și CRI Plus a fost folosit de aproape toate statele membre din Europa. În acest moment, toate statele membre, cu excepția Austriei și Danemarcei, au folosit aceste transferuri, deci posibilitatea de a avea acces la fonduri, la fonduri este vorba de mai mult de 50 de miliarde de euro pentru a uh, plăti pentru măști, pentru ventilatoare, pentru a sprijini locuri de muncă, pentru a sprijini întreprinderi mici și mijlocii și pentru a da un răspuns imediat. Deci tuturor uh, dintre dumneavoastră care ați spus că politica coeziune este o politică între ghilimele veche, am demonstrat cât de uh, Uh, vie este și cât de capabilă este să ofere răspunsuri rapide atunci când este nevoie de răspunsuri um, uh, rapide și dincolo de um, subvențiile de stat, um, politica de coeziune este cea mai vizibilă, într-adevăr, și cea mai importantă. În ceea ce privește calitatea propunerilor făcute de noi, este adevărat că a trebuit să propunem acțiuni pe termen lung, eh, combinând instrumente pe termen scurt, acest REACT-EU, cu eh, flexibilitate și cu păstrarea posibilității de a merge cu cofinanțarea până la 100% dacă este, acest lucru este dorit de statele membre. Din motive practice, fondurile de la Reactiv nu pot fi distribuite uh, de către Comisie la nivelul tuturor regiunilor, pentru că anvelopa Uh, se bazează mm, pe mm, fapte uh, concrete și la sfârșitul acestei uh, veri nu vom dispune de aceste date la nivelul regiunilor. Însă statele membre pot transfera aceleași criterii de care ține seama și Comisia Europeană, reducerea PIB, creșterea șomajului, inclusiv șomajul în rândul tinerilor și prosperitatea relativă a unei țări, pentru a crea o punte înspre viitorul cadru financiar multianual și astfel să ajutăm regiunile să depășească, să pășească pe această punte uh, creată. Însă suntem foarte atenți, vom fi foarte atenți la criteriile uh, folosite de statele membre în activitățile de distribuire a fondurilor respective și sper că am reușit să vă uh, răspund și dumneavoastră și întrebările dumneavoastră, domnule Omarji. Acestea fiind spuse, aș dori să mai adaug că, într-adevăr, este important să trecem la acțiuni acum. Propunerea Comisiei este o bază reală și uh, Mm, ar trebui să, ne, să nu mai spunem că nu avem suficienți bani. Avem suficienți bani la dispoziție și mă adresez, domn, adresez domnului Ninas și alții dintre dumneavoastră ați menționat acest lucru. Trebuie să vedem ce dorim să facem cu uh, acești bani și calitatea acțiunilor noastre, pentru că această calitate va, ne va determina viitorul. Acum, referitor la ce spunea domnul Ferreira, la faptul că anumite fonduri s-ar putea să nu aibă acoperire, uh, fondurile din CFM trebuie să fie acum recontabilizate cu alte instrumente adiționale uh, propuse de comisie. E vorba de 55 de miliarde de euro pentru React EU 32,5 miliarde suplimentare pentru fondul de tranziție justă și o valoare de 10 miliarde de euro în 2020, bani care vor fi uh, atribuiți în funcție de uh, datele um, distribuite legate de um, rata de șomaj din Uniunea Europeană. Deci 100 de miliarde în plus și ceea ce contează acum e că noi să avem o idee cât mai clară și să avem capacitatea clară de a organiza ceea ce vrem să facem. De a vedea cum putem implementa în practică uh, aceste oportunități care apar și de aceea mă pot mândri cu faptul că din partea Comisiei Europene abordarea a fost foarte clară și fermă și asta s-a făcut doar pentru că dumneavoastră ați fost aici, ați făcut presiuni și asta a fost posibil doar pentru că uh, anumite guverne a existat acest impuls pentru a acționa. Deci haideți să conlucrăm foarte rapid pentru a hotărâ adoptarea, cu stabilirea tuturor detaliilor, uh, bineînțeles, însă e important să continuăm cât mai repede pentru că aceste fonduri să fie disponibile în mod continuu, fără întrerupere, așa cum spunea și dumneavoastră și să fie direcționate aceste fonduri pentru o recuperare uh, ecologică, digitală, modernă pentru toate regiunile și toți cetățenii europeni. Iată cu ce ne ocupăm acum. Asta e sarcina noastră acum, iar noi instituțiile acum trebuie să facem tot posibilul pentru a obține uh, Uh, ceea ce uh, așteaptă cetățenii de la noi acum în aceste vremuri atât de dificile. Da, vom lucra împreună și bineînțeles că întotdeauna vom fi foarte atenți la regiunile care întâmpină dificultățile cele mai mari, cum sunt cele ultraperiferice. Am făcut-o deja și haide să colaborăm în continuare, să ajutăm pe cetățeni indiferent de locul unde se află, deoarece cu toții fac parte din viitorul nostru comun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră. Nu în fiecare zi vine o comisar care să ne spună că sunt multe fonduri, there is a lot of money. Deci așteptăm deciziile Consiliului, bineînțeles, și reamintesc de asemenea că Parlamentul European va avea ultimul cuvânt de spus. Și Parlamentul și-a exprimat deja clar poziția sa cu privire la politica de coeziune. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră și participarea dumneavoastră. Dezbaterea se încheie, sesiunea se suspendă până la orele 13.30. Vă mulțumesc foarte mult!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

deux, trois, quatre. Okay. So, good afternoon, colleagues. Așadar, bună ziua, colegi. Se reia ședința. O să anunț acum rezultatele primei sesiuni de voturi, rezultatele la voturile finale, raportul domnului Guzman cu privire la politicile de ocupare. Este adoptat raportul domnului Holmeier cu privire la proiectul de buget rectificat numărul 5 e adoptat. Raportul domnului Holmeier cu privire la mobilizarea marjei de urgență este adoptat. Rezoluția Comisiei Envii cu privire la trioxidul de cromiu este respins. Rezoluția Comisiei Envi cu privire la substanțele active este adoptată. Raportul doamnei Gamon cu privire la stocarea energiei este adoptat. Rezoluția Comisiei ITRE cu privire la infrastructura TEN-I este adoptată. Trecem acum la modificarea regulamentului 2016-1628 legate de dispozițiile sale tranzitorii pentru a se ocupa de impactul crizei COVID-19. Amendamentul 4, prima parte, se adoptă. Amendamentul 3 este respins. Amendamentul 1 este respins. Amendamentul 2 este respins. Amendamentul 4, a doua parte, este adoptat. Trecem acum la rezultatele votului cu privire la efectuarea de teste clinice, începând cu amendamentul 1, care se respinge. Amendamentul 2 a fost respins. Amendamentul 3 a fost respins. Amendamentul 5 a fost respins. Amendamentul 6 a fost respins și amendamentul 4 a fost respins. Acestea sunt rezultatele voturilor. Ședința se suspendă până la ora 2 și un sfert după amiază. Mulțumesc!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 So, guten Tag. Bună ziua. Dragi colege, dragi colegi, care nu sunteți în sala de plen, ci probabil că sunteți în birouri, reluăm ședința noastră, ajungem la a doua sesiune de votare. Ele, voturile sunt menționate în ordinea de zi. Votăm de la, deci până la 15.30 și respectăm uh, procedura pe care am uh, făcut-o astăzi. Deschid a doua sesiune de votare. Aveți până la 15.30 uh, pentru a vota. Rezultatele vor fi, consul, vor fi comunicate la ora 18. Nu am niciun alt anunț. Vă mulțumesc pentru atenție și suspend ședința. vedeți și pe o altceva. adică cu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 Președinte. Președintele. Reluăm ședința noastră. Trebuie să vă anunț rezultatele celei de-a doua sesiune de votare. Raportul Tardino, în primul rând, vorba de recomandarea Parlamentului uh, privind uh, acordul între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal. Se adoptă. Apoi, propunerea de rezoluție strategie pentru sustenabilitate prin substanțele chimice adoptată în conformitate cu articolul 163, uh, dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19, se adoptă Prima lectură a Parlamentului a luat sfârșit astfel. După aceea, o altă procedură uh, rapidă, o politică amplă a Uniunii în materie de... Deci ONG-urile se adoptă de asemenea uh, uh, medicamentele folosite în domeniul strategiei COVID-19. De asemenea, se adoptă și aici prima lectură a Parlamentului este încheiată. După aceea avem o propunere de rezoluție din partea a cinci grupuri politice, o politică a Uniunii Europene uh, în materie de prevenire a spălării banilor se adoptă și după aceea tot o propunere de rezoluție, tot din partea a cinci grupuri politice, strategia UE uh, în domeniul sănătății publice post-COVID-19. Și această propunere de rezoluție este adoptată. Acum Aș dori să vă spun că uh, am primit un act împreună cu președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 79, uh, au uh, semnat două uh, acte juridice care ambele au fost adoptate președintele împreună cu președintele Consiliului în 15 iulie au semnat trei acte juridice care în conformitate uh, au fost adoptate cu, uh, în conformitate cu uh, protocolul acestei ședințe și titlurile urmează să fie publicate în procesul verbal. Procesul verbal al ședinței din 7, 9, 10 iulie urmează să fie uh, prezentate la plenara viitoare și vom uh, trimite aceste, uh, acest protocol verbal. Suspendăm uh, ședința plenară actuală. Aș dori să mulțumesc tuturor serviciilor, celor care sunt prezenți în sediul Parlamentului. Știu că nu este ușor să lucrăm în astfel de vremuri dificile. Vă urez o seară plăcută și un uh, semnal de un sfârșit de săptămână la fel uh, cât mai plăcut și suspendăm ședința. Mulțumesc! So, I take the free drink.